Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi, este 9.35, ar fi bine să începem reuniunea. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi, aveți observații, se pare, observații, se pare că nu este cazul, apoi anunțurile președintelui, mai întâi uh, voi lăsa interpreților noștri posibilitatea să ne comunice ceva. Uh, interpreții ar dori să vă anunțe că ne aflăm în uh, ziua cu 24, cu numărul 24, uh, deci a patra săptămână de conflict uh, social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. În consecință, regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri fix la ora 12.30. We then come to item number three. Trecem acum la punctul 3 situația relațiilor UE-SUA. We are going to vote on the... O să votăm raportul din proprie inițiativă privind uh, relațiile USUA. Uh, Elmar Brock este raportor. 387 de amendamente au fost înaintate de către colegi, iar domnul Brock a obținut 45 uh, de amendamente de compromis cu raportorii alternativi. Avem în conformitate cu articolul 54 un aviz de la INTA care va fi Uh, asociat documentului, Elmar uh, Brock, împreună cu Bern Lange, uh, raportorul de la INTA, propune să se integreze acest aviz la raport. Aș dori să dau cuvântul domnului Elmar Brock, fostul nostru președinte. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare. Eu cred că Plecând de la această bază, putem anticipa o amplă majoritate. Sigur că există diferite puncte unde erau posibile diferite formulări. M-am uitat și în această dimineață la anumite amendamente unde poate pe lista de vot figurează un minus, dar unde sigur putem gândi și altfel, nu ar fi nicio catastrofă, însă Trebuie totuși să ne gândim că în cazul acestui raport și având în vedere um, multitudinea de amendamente, totuși acest raport mai trebuie să rămână lizibil și inteligibil ca să nu avem parte de dublări. Poate că dacă și raportorii din umbră vor fi de acord, am putea veni cu niște amendamente de clarificare în plen pentru a avea parte în final de un raport uh, lizibil și clar. Deci, încă o dată, mulțumesc secretariatului și raportorilor din umbră, domnule președinte. Emma Brock, gibt es weitere Fortmeldungen? Mulțumesc, aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Pare că nu atunci putem trece imediat la vot. Avem uh, o listă de votare foarte lungă. Începem cu aici, spune președintele. Amendamentul 38. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, Împotrivă. Abțineri. E respins. 47. În două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. E respinsă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm pentru prima dată 131. Amendamentul Butikofer s-a deschis votul. Intervenție fără microfon. Eu votez pentru, dar nu am cu mine cartela de vot. Intervenție fără microfon. 39 de colegi sunt prezenți. S-a închis votul. Nouăsprezece la 19. O abținere? Da. Sunteți pentru, nu? 20 la 20, o abținere. E caduc. E mai bine că am verificat, e clar, ne-am trezit cu toții. Compromisul 10 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru împotrivă, abțineri, Va trebui să verificăm și de această dată. Votăm 140, amendamentul Butikofer. S-a deschis votul. And it's closed. S-a închis votul. Se adoptă de această dată 24 de voturi pentru, 16 împotrivă. 141. Gomes pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 222 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 222-ul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 23 voturi pentru, 17 împotrivă. 223 fătiga pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. Lipsește un vot, s-a închis votul. A fost respins. 21 împotrivă, 18 pentru. 225-226 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred, nu? Acum trecem la 243 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă, e foarte clar. Compromisul 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 253 și 254 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 255 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 256 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm bine. 256, a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Majoritatea era evidentă. Compromisul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. 262 în două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri e respinsă. 200 Am adoptat prima parte, dar nu a doua parte de la 262. Care sunt implicațiile? Is it North Stream? No vote. Ok, we listen to the rapporteur. Ascultăm pe raportor și deci ajungem la compromisul 27 pentru împotriva abțineri. Se adoptă.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 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vautmans Michel, 322 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 323 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 40 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral pentru subtitlul 4 e nou un amendament oral. Raportorul e sub titlul care solicită apărarea uh, unui uh, sistem uh, bazat pe uh, uh, reguli în vremuri tulburi. Da, deci subliniez, în vremuri tulburi. Putem vota cine pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Considerentele acum Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 11 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25. Castaldo, în două părți. Prima parte pentru. Well, the voting list I have is... Pe lista mea de voturi uh, figurează cu două părți. E și la domnul Fleckenstein și la ceilalți? Ok, please no revolution. Haideți să nu facem nicio revoluție. Amendamentul 25, domnul Castaldo, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. E respinsă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Castaldo din nou pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 26 votăm acum Castaldo. Considerentul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22 pentru, 20 împotrivă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 31 doamna Andrichene pentru, împotrivă, abțineri.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 Compromisul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum ajungem la amendamentul 7, Ulmas. Paet pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Nu trebuie să votăm uh, uh, tot ce ține de avizul INTA. Votul final deja? Minunat! Vot electronic la proiectul de raport astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 35 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Fericitări raportorului și mulțumesc foarte mult pentru trudă.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 Dragi colegi, doamnelor și domnilor, uh, ar fi bine să ne continuăm reuniunea. Ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, unde sunt, ne asociem cu Subcomisia pentru Drepturile Omului și cu Delegația pentru Relațiile cu Țările din Comunitatea Andină. Avem o informare privind uh, misiunea recentă a Parlamentului European înso- uh, însoțitoare la alegerile prezidențiale din Columbia. Dragi colegi, uh, îi rog pe aceia dintre dumneavoastră care ar dori să-și continue discuțiile legate de rezultatul de la Cupa Mondială de Fotbal de ieri uh, să părăsească sala. Italienii nici măcar nu s-au calificat, da? Nu aveți niciun drept să râdeți de nemți. Bun. După cum știți, uh, delegația a fost prezentă și la prima rundă și la a doua rundă a alegerilor care au avut loc în 27 mai și respectiv 17 iunie, dat fiind că nu era o, o misiune de observare a alegerilor din partea Uniunii pe termen lung. Deci nu a fost una oficială, ci una ad hoc de însoțire, să-i spunem. Vreau să urez bun venit doamna Isascun Bilbao Barandița, Barandița Parandica, se spune din sală, se pronunță. Vă urăm bun venit. Sunteți președinte al delegației ad hoc, precum și al subcomisiei pentru drepturile omului. Urăm bun venit și domnului Pier Antonio Panzeri, care de fapt nu este de față, și de asemenea domnului Luis de Grandes Pascual, care de asemenea nu este prezent. Așadar, îi urăm bun venit doamnei Barandica și acum am vrea să aflăm ce s-a întâmplat în cursul acestei misiuni de însoțire. Dar înainte de a da cuvântul doamnei Baradica, aș vrea să subliniez că eu consider că ar fi fost mai bine dacă AFET s-ar fi implicat mai îndeaproape înainte de a, uh, această misiune. E o decizie luată de președinție, înțeleg foarte bine, dar AFET, DEC și alții au expertiză care poate ar fi fost uh, um, un motiv bun pentru o implicare încă și mai strânsă. Și acum nu mai întârzi și dau cuvântul doamnei Bilbao. Nu sunt mulți membri uh, ai Parlamentului de față, așa că voi fi succintă. O să vă spun foarte pe scurt ce s-a întâmplat. Domnul președinte, dragi colegi, doamna Bilbao a rugat pe cei câțiva membri ai Parlamentului prezenți să fie atenți la ce ne comunică. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vă explica pe scurt ce s-a întâmplat în uh, cadrul misiunii noastre, în care am asistat la prima și a doua rundă a alegerilor din Columbia, aș vrea să mulțumesc echipei care e alături de mine, echipa de la Unitatea pentru observarea alegerilor și uh, trebuie să spun că mulțumită prezenței lor am avut un rezultat bun. Uh, de pe 23 până pe 31 mai am fost uh, în Columbia pentru prima rundă a alegerilor. Au fost reprezentanți ai Centrului Democratic și ai uh, organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului din Columbia. Sergio Farardo a ajuns pe locul 3 Uh, cu 250.000 de voturi uh, după al doilea candidat, cel plasat pe locul 2. Mai multe voci s-au exprimat în sensul că dacă ar fi intrat în turul 2, ar fi câștigat alegerile. Am fost și la al doilea, la a doua rundă alegerilor, când uh, Duke a obținut rezultatul cel mai bun cu 53,9% din voturi și 47 pentru opozantul său. Nivelul de participare a fost foarte mare, istoric, peste 50% în ambele tururi. Alegerile au fost uh, destul de liniștite, oamenii au fost uh, mulțumiți să poată vota și să aibă de ales, așa cum nu s-a întâmplat în trecut. Acordul între partidele politice uh, și noile alianțe politice au asigurat o atmosferă calmă. Au fost dezbateri în spațiul public, am văzut acest lucru și reuniunile la care am asistat noi. Totuși, campania pentru al doilea tur de scrutin a fost aproape inexistentă. Duche a refuzat să participe la un duel televizat. Campania a fost foarte uh, polarizată și respectarea sau nu a acordului de pace a fost subiectul central al, subiect, al dezbaterilor. Duche considera că anumite uh, obiective sociale trebuiau uh, ajustate spre deosebire de opozentul său, oponentul său care considera că trebuie respectate cu toatele. De asemenea, misiunea consideră că sistemul de vot a fost sigur și că nivelul de eroare nu ajunge la 0,35 pentru la sută pentru primul tur. Posibilitățile de fraudă au fost semnalate, dar de fapt s-au dovedit uh, nefondate. În declarațiile noastre am arătat deja că ar trebui prevăzută o reformă electorală pentru a defini foarte bine competențele diferitelor instituții care se ocupă de buna organizare a alegerilor și eventual pentru a evita recursurile. În domeniul judiciar e nevoie de luni întregi ca să se elimine incertitudinile. Ne-am întâlnit și cu partenerii sociali, cei care apără libertatea presei, drepturile omului, transparență pentru Columbia și ne-am întâlnit și cu cei care uh, a, întrețin memoria celor uh, dispăruți și uh, Ideea era să subliniem că toate aceste instituții, toate aceste persoane erau foarte conștiente de ajutorul european în cadrul procesului de pace și au cerut să susținem în continuare acest proces. subliniind și uh, neliniștile generate de uh, cel care a câștigat uh, alegerile. Iată, v-am prezentat cât s-a putut de succint ce s-a întâmplat în cursul acestei misiuni ad hoc. Thank you, Ms. Bilbao. Mulțumesc, doamnă Bilbao Barandica, domnul Panțeri, mulțumesc și domnului de Grandes Pascual, nu sunt de față, deci rog acum pe ceilalți participanți la misiune să ne semnaleze dacă au ceva de adăugat. Domnul Franco. Mulțumesc, domnule președinte dincolo de comportamentul anumitor membri ai delegației care se potrivesc mai bine într-un uh, roman cu, al realismului magic uh, sud-american uh, ca în Garcia Marquez, trebuie spus că prezența pe, în Columbia a fost foarte apreciată. Au fost unele fric, frecușuri, procesul nu a fost perfect, dar a fost foarte transparent și Parlamentul European a putut să-și desfășoare misiunea foarte bine, fără nicio problemă. Columbia, spre deosebire de alte țări, e un exemplu foarte bun de normalitate deja instalată. Niciodată alegerile nu sunt perfecte, sistemele electorale pot întotdeauna fi îmbunătățite, dar iată, pentru prima oară aici, FARC nu a amenințat pe nimeni, și alegerile s-au putut, putut desfășura corect după decenii uh, de uh, prezență teroristă amenințătoare. Deci trebuie subliniat că acest proces s-a desfășurat foarte bine. În august, noul președinte își va prelua funcțiile într-o țară care s-a schimbat mult. Va avea provocări importante de rezolvat, cum ar fi reconcilierea națională după polarizări de zeci de ani, uh, care poate s-au și accentuat. Este cel mai tânăr uh, președinte al Columbiei, va trebui să combată corupția și să asigure dialogul cu toți partenerii. Va trebui de asemenea să consfințească acel acord cu FARC uh, și să-și îmbunătățească și relațiile cu vecinii din Venezuela, care uh, deocamdată sunt într-o criză migratorie. Deci, uh, domnule președinte, dragi colegi, misiunea Înainte, um, înainte de a cere în alte reprezentante a Uniunii să se trimită o delegație am analizat situația. Deocamdată nu s-a făcut o cerere, dar sperăm că vom ține seama și vom face ceva pentru situația din Columbia. Columbia se confruntă cu uh, niște provocări majore, situația economică este destul de dificilă. E vorba aici de o țară prietena Uniunii și reușita sau eșecul uh, acestui nou președinte, care este tânăr, reprezintă o miză foarte importantă. E o tân, o țară tânără, sfâșiată de uh, tensiuni puternice, care trece și printr-o criză economică foarte puternică, dar iată, s-a produs o schimbare. Să nu uităm totuși că stânga a obținut foarte multe voturi. Candidatul uh, cel mai la stânga n-a intrat în uh, al doilea tur de scrutin, dar să nu uităm că Uniunea Europeană, așa cum a făcut întotdeauna, trebuie să pună accentul pe cooperarea cu autoritățile care până la urmă au fost uh, declarate câștigătoare în urma exprimării voturilor. Va trebui să găsim un echilibru politic și țării îi revine mai ales să-și găsească o nouă orientare politică. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Mai dorește cineva să intervină? Doamna Lalonde. Nu? Nu. A fost o neînțelegere din partea mea. Am interpretat greșit. În cazul acesta vă mulțumesc tuturor și ajungem cu aceasta și la punctul 5, informare privind delegația ad hoc a Parlamentului European în Armenia din 18 iunie. Cred că aici putem să uh, nu facem risipă de timp voi încerca. Am avut o reuniune pe 18 iunie, la aproape un an după ultima vizită în această țară. Am avut în delegație 9 membri, printre care și eu, ca președinte a FED. De asemenea, a fost și uh, copreședintele Urnest uh, al Dunării parlamentare Urnest, doamna Hams, și președinte delegației uh, pentru relațiile cu Armenia, domnul Karim, precum și raportorul uh, pentru relații externe privind Armenia, domnul Tocheș, precum și domn, doamna Sovco, doamna Ghil, doamna Tecarus, domnul Zala și domnul Austrevicius. Am avut un program foarte intens, mai ales că ne-am întâlnit cu prim-ministrul din Armenia, mai mulți miniștri, printre care cel pentru afaceri externe, nu îndrăznesc să-i spun numele, uh, președintele uh, Parlamentului Național, membrii Parlamentului și Înainte de aceste reuniuni am început cu discuția mănânțită cu reprezentanții societății civile și cu ambasadorul UE, domnul Spitalski. S-a de, dat o declarație de presă insistând asupra, insistând asupra elementelor cheie discutate în timpul misiunii noastre și vreau să reliefez trei aspecte în special. În primul rând am felicitat pe toți cei din uh, tranziția politică care s-a făcut în cadrul constituțional și fără probleme. Uh, Nivelul de implicare civică a cetățenilor din Armenia este impresionant și există acum așteptări foarte mari din partea societății să se facă reforme uh, însemnate. În ceea ce privește programul noului guvern, uh, am salutat accentul pe, pus pe combaterea uh, corupției și pe reforma electorală, conform uh, recomandărilor Comisiei de la Veneția și a uh, Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, dar am subliniat că și implementarea este foarte importantă. În ceea ce privește viitoarele alegeri, ne-am exprimat disponibilitatea pentru a veni să le observăm. Și al treilea lucru, în legătură cu relațiile UE-Armenia, am informat despre votul care urmează plenara viitoare în legătură cu un uh, acord de parteneriat uh, intensificat și aprofundat și aici vrem să punem atenție pe mm, nevoia de a atrage investiții, comerț, uh, beneficii concrete pentru cetățenii armenieni. Vrem să susținem și negocierile privind renunțarea la vize și uh, să vedem o reducere a numărului de migranți ilegali dinspre Armenia spre unele dintre statele noastre membre. Înainte de a da cuvântul membrilor, dacă doresc să intervină, vreau să mulțumesc călduroase aie și în special domnului ambasador Svitalski și echipei sale care ne-au susținut excelent în timpul acestei miniuni, ca și înainte și după, și ne-au oferit recomandări foarte uh, bune pe teren, în condițiile în care a fost o misiune anunțată foarte târziu. Cam atât din partea mea. Doriți să adăugați ceva? Câți colegi sunt de față? 1, 2, 3, 4. 4 colegi și aceștia 4 cu siguranță ar trebui să fie realeși în <laughs> alegerile de anul viitor. Doriți să spuneți ceva? Vă rog, Elena. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spuneați, a fost o misiune foarte utilă și bine pregătită. Am văzut pe teren că tranziția s-a făcut uh, așa cum trebuie. Sperăm să se organizeze alegeri foarte curând, dar cum legea electorală a fost modificată și acum toate partidele sunt mulțumite. Nu ne rămâne decât să urmărim ce se va întâmpla în alegeri. Deci urmărim cu atenție ce se întâmplă în Armenia. Părerea mea e că alegerile nu trebuie să fie organizate decât dacă toate părțile și toate partidele sunt uh, mulțumite și sunt de acord că totul e în regulă, toate regulile sunt bune. Și cum spuneați, ar fi util să invită Parlamentul European să observe alegerile. Cred că sugestia aceasta s-a bucurat de atenție. Și ar fi ceva important pentru uh, um, un guvern stabil uh, și bun în Armenia ar, fost, ar fi foarte important pentru uh, stabilitatea în regiune. Domnul că vreți să spuneți ceva? Ați prezentat tot ce trebuia prezentat. Nina Ghil, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că mie mi s-a părut că a fost o misiune incredibilă. Am mers cu viteza luminii, am avut atât de multe reuniuni încât trebuie să recunosc că mm, cred că a fost foarte bine că ați călătorit cu o seară înainte și ați plecat după o noapte mai târziu, după reuniuni. Cred că pe viitor ar trebui să evităm uh, programe de lucru atât de intense, dar uh, oricum cred că a fost foarte bine că am organizat această misiune. Aș spune că ne-a oferit o imagine foarte bună a situației actuale din Armenia și aș spune că, de fapt, cu ce am rămas eu după această misiune e că trebuie să rămânem în continuare foarte atenți la ce se întâmplă în Armenia, să ajutăm pe cei din Armenia și să ne asigurăm că Comisia le pune la dispoziție fondurile necesare și asistența tehnică care le este foarte necesară. Nu știu dacă mai putem să mai dezbatem în afet despre acest lucru ulterior, dar sper să nu așteptăm până când vor fi organizate alegerile, care sper să fie cât mai curând. Dar dacă peste un an uh, se vor uh, organiza alegerile. Aici nimeni nu prea o să concentreze pe ele, pentru că avem alegerile pentru Parlamentul European în mai. Deci, dacă va fi o misiune la uh, supravegherea alegerilor, probabil vor fi puțin parlamentari. Poate britanicii care poate deja nici nu vor mai fi în Uniune la vremea respectivă. Dar v-aș invita să vă gândiți la aspectele practice și să vă spun că, de fapt, eu cu grupul meu uh, urmăresc uh, ce se întâmplă și ne întâmplăm cu reprezentanții partidului uh, Soră, care se pare vor fi la Strasburg săptămâna viitoare și deci vom continua dialogul toate grupurile politice cred ar trebui să încerce să-și consolideze discuțiile în bilateral cu partenerii armenieni. Și sperăm să, să urmărim ce se întâmplă și vă mulțumesc pentru că ați condus o delegație de succes. Nina, for your kind words. Mulțumesc, Nina, pentru cuvintele de laudă. A fost o delegație excelentă, ne-am înțeles bine, transpartinic. Am fost informate despre omologii noștri din Armenia, că am avut uh, o bună prezență în uh, mass media cu conferința noastră de presă, atât în presa scrisă cât și uh, la radio și televizor. Bun, și cu asta putem trece la punctul 6. Ba nu-mi cer scuze, doamna Lalonde, vă rog. Clim. Cred că avem o problemă cu uh, timpii de vorbire. Eu nu am făcut parte din această misiune din Armenia, doream doar să spun că cunosc foarte bine Uh, viceversa sau uh, cealaltă fațetă a medaliei, pentru că am fost în uh, Azerbaijan, în Nagorno-Karabakh. Situația din Armenia este foarte importantă. Trebuie să insistăm pe acordurile de la Minsk cât mai mult pentru a soluționa acest conflict înghețat care durează de mult prea mult timp Uh, m-a impresionat uh, să văd ce s-a întâmplat în Armenia în ultimul timp și mă bucur că există acum la putere un guvern stabil, că vor avea alegeri în curând. Iată, doream să aduc această completare. Merci, madame. Am... Mulțumesc. Vom avea o dezbatere în plen săptămâna viitoare cu privire la Armenia și anume marți seara. Deci cine dorește poate să intervină, pe deoarece pe lângă acest acord de cooperare, evident vom dezbate și situația generală din Armenia. Și acum trecem la punctul numărul 6. Informare privind misiunea Comisiei pentru Afaceri Externe la ASEAN, Indonezia și Thailanda pe 18 mai. Misiunea a fost organizată în comun cu misiunea DAS, Delegația Interparlamentară cu relațiile cu țările ASEAN și din Asia de Sud-Est, care s-au deplasat în ASEAN, Indonezia și Malaysia în, în perioada 7-11 mai nu a fost motivată de dorința de a promova relațiile strategice cu Indonezia și ASEAN și a contribui la reluarea relațiilor cu aliatul tradițional în Asia de Sud-Est, Thailanda, în urma concluziilor Consiliului din decembrie de anul trecut și în perspectiva alegerilor de anul viitor. Am avut o serie întreagă de întâlniri la nivel înalt în Indonezia, la sediul ASEAN și ne-am întâlnit cu cel de-a șaselea președinte al Indoneziei, domnul Susilo Bambang Yudhino, actual vicepreședinte al Indoneziei, domnul Yusuf Kala, secretarul general ASEAN, domnul Dato Lim Jok Hoi, ministrul de afaceri externe indonezian, domnul Retnol Marsudi și vicepreședintele Camerei Deputaților din Indonezia, Fadili Son. În Thailanda ne-am întâlnit cu vicepremier uh, uh, vicepremierul, domnul Virsac Tifutracul, fostul ministru Abish Veișava din partea mm, Partidului Democrat și fostul viceprim-ministru Chaisang Tepkayana. Am fost informat cu privire la relațiile bilaterale, dar este regretabil că astfel de parteneriate viitoare valoroase uneori sunt umbrite de chestiuni importante, cum ar fi crizele multiple din Europa și pe noastră vecinătate. Membrii delegației s-au întâlnit de asemenea cu numeroși reprezentanți ai societății civile și uh, întâlnirile din Thailanda cu principalele părți politice au fost valoroase pentru a avea o uh, Mm, viziune echilibrată în ceea ce privește abordarea UE cu privire la Thailanda. Totuși, anumite întâlniri cheie, precum cel cu ministrul afaceri externe și vicepreședintele, au uh, fost um, afectate și de preocupările Indoneziei în ceea ce privește uh, viitorul uleiului de palmier în ceea ce privește stand- datorită viitoarelor standarde în ceea ce privește biocombustibilii. În Indonezia am discutat și despre privarea refugiaților, în ceea ce privește Thailanda. Thailanda ar fi prudent să ne angajăm într-un spirit pozitiv, cu dialog deschis și să nu izolăm un uh, aliat în succesul Aziei uh, am uh, reamintit autorităților dinainte că Uniunea Europeană este uh, serioasă în ceea ce privește restabilirea și aprofundarea relațiilor bilaterale tradiționale și că Parlamentul European are interesul de a susține uh, Uniunea Europeană pentru a semna un acord de cooperare și de liber schimb. Alegerile sunt prevăzute pentru februarie 2019, s-ar putea să fie amânate datorită reformelor electorale necesare. În cursul întâlnirii noastre cu uh, președintele Camerei Deputaților, ne-am exprimat dorința de a avea o misiune de observare uh, împreună cu Comisia Europeană. Am amintit că am venit totuși doar dacă am fi invitați și dacă alegerile sunt credibile și vin cu o afirmație pozitivă în ceea ce privește misiunea EOM. Ar fi de, în beneficiul Thailandei. Au participat din partea AFET următorii colegi, domnul Dan Preda, domnul Zofco, domnul Frunzulica, domnul Lopez Aguilar, domnul Cucan și domnul Paet. De asemenea, au fost și colegi din partea delegației uh, DASE. Dacă aveți uh, comentarii, doamna Zofco, domnul Buchner, nu? Dacă mm, nu mai dorește nimeni să intervine, trecem la următorul nostru punct de pe ordinea de zi, diverse. Viitoarea noastră întâlnire va avea loc pe 9 iulie, între 15 și 18.30 și pe 10 iulie între 9, 12.30 și după amiază între 14.30 și 18.30 și cu aceasta suspend